Roy. Trecem la ultima parte a uh, ordinii noastre de zi de astăzi cu intervențiile cu durata de un minut. Începem cu domnul Hayes. Un minut. Thank you indeed, President. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mă refer pe scurt la o chestiune foarte importantă și anume contrabanda de țigări se, este vorba de 10 miliarde de euro care se pierd în fiecare an. 11% din țigările vândute în Uniunea Europeană sunt țigări uh, ilegale, în Irlanda cam 13% uh, și vreau uh, să laud o operațiune întreprinsă de o oficiu antifraudă numită Replica, care a capturat 130 de milioane de țigarete care veneau către țara mea și către alte țări. În seara asta vreau un angajament pentru o mai bună cooperare și integrare între OLAF, Agenția Europeană Antifraudă, cu Garda de Coastă și VAMA și cei care, autoritățile fiscale din statele membre. Trebuie să facem mai mult pentru a opri contrabanda de țigări. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Caputoare, acum cuvântul, un minut. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, după testele de rezistență făcute de BCE, 25 de bănci nu au trecut aceste texte pentru că nu au întrunit cerințele minime de capital, din care 9 sunt italiene. Asta înseamnă că economia noastră va avea de suferit. Mai ales rezultatul final al evaluării a evidențiat necesitatea pentru majoritatea băncilor italiene să ia măsuri de consolidare a patrimoniului de mai mult de 10 miliarde de euro. Ținând cont că cu aceste 10 miliarde de capital se pot uh, crea multe uh, locuri de muncă, dar nu foarte mult, uh, atunci nu știu cum va garanta uh, cum vor garanta băncile că va exista necesar un flux de capital pentru uh, industria reală? Nu știu dacă nu cumva uh, Italia a fost defavorizată față de alte state membre. Nu trebuie să penalizăm sistemele bancare, trebuie să uh, prevenim uh, a fi afectată economia reală. Mulțumesc acum domnul Zver, are cuvântul un minut. Hvala lepa ob koncu vsake plenarke evropski parlament obravnava. la finalul oricărei sesiuni uh, a plenului Parlamentului uh, se vorbește despre încălcări ale drepturilor omului în anumite uh, state. Trebuie să spun că și în țara mea de origine, în Slovenia, ne confruntăm cu încălcări ale drepturilor omului. În urmă cu doi ani s-a dat o sen- a fost condamnată o persoană căreia îi se uh, promisese o plată, Iane Ianța. Știm că până la urmă această condamnare nu va rămâne valabilă, însă Uh, avem de-a face aici cu un deținut politic care a uh, fost deja închis timp de 158 de zile. Este nevoie de lustrație de aceea și avem nevoie de ajutorul Uniunii Europene. Domnul Simon, acum un minut. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Data trecută am vorbit despre Garanția pentru tineri a Uniunii Europene și eșecul guvernului uh, din Marea Britanie de a folosi aceste fonduri. Acum vreau să folosesc acest prilej să vorbesc despre banii din Fondul Structural pentru Investiții, care nu este distribuit de Comisia Europeană pentru că ei se tem că Marea Britanie și parteneriatele de acelea nu sunt uh, instituții transparente care să primească banii europeni. Iar guvernul Marii Britanii este foarte mulțumit pentru că nu doresc foarte mulți bani, iar rezultatul este că fondurile acestea cruciale nu sunt folosite și fac apel la Guvernul Marii Britanie și la Comisie să rezolve problema. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Tomasic are cuvântul acum u sjeni skandaloznog poteza haškog tribunala koji je na slobodu pustio Mulțumesc. Este scandalos faptul că tribunalul de la Haga a eliberat pe criminal de război Șeșelii. Nu am văzut nicio reacție. Iată, s-a dat o nouă lovitură demnității Croației. Și mai este și cazul domnului Veliko Maric, care își execută pedeapsa în Serbia, deși nu se știe exact uh, uh, care este competența justiției sârbești, pentru că faptele au fost comise pe teritoriul croat. Scandalos este că uh, nu este lăsat să-și execute pedeapsa în uh, Croația. Uh, nici măcar uh, cei din organizațiile umanitare nu-l pot vizita pe domnul Marici, deși uh, sănătatea, sa este în pericol și nu beneficiază de îngrijiri de sănătate. Nici măcar nu ne sunt permise, nu nu sunt permise drepturile de a vorbi despre suferințele noastre din război. Mulțumesc, doamna Bilbao Barandica. Mulțumesc, doamna președintă Vreau să denunț aici o situație din uh, Comitatul Treviniu. Este un teritoriu din țara bască, dar fac parte din Casilia și Leon. Persoanele acestea vor să facă parte din țara bască. Au spus acest lucru de mai multe ori și au încercat prin toate căile instituționale posibile. Dar săptămâna trecută, marile partide spaniole au optat încă o dată în Congresul Deputaților să spună nu. Este o decizie irațională pentru că pune în pericol nivelul de servicii publice pe care le primesc și le complică viața zilnică și este absolut antidemocratică. Socialiștii și populare din Stania au, s-au uh, înțeles între ei și în felul acesta calcă în picioare voința acestor persoane și se, trebuie să înțelegem de ce asemenea politice comple, poli, complexe sunt fol, rezolvate prin dreptul penal. Domnul Robesti are cuvântul. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Pe 9 noiembrie în Catalonia s-a organizat un exercițiu democra- democratic în care mai mult de 2 milioane de persoane și-au exprimat opiniile la urne. Răspunsul statului spaniol a fost din nou negare și amenințări judiciare. Este o reacție antidemocratică ce contrastează cu ce s-a întâmplat recent în Uniunea Europeană. La fel uh, se întâmplă în uh, țara mea, în țara Baștilor, uh, ni se, nu ni se acordă dreptul de referendum. Statul spaniol trebuie să renunțe la aceste practici antidemocratice. Eu îndemn Parlamentul European să ajute popoarele pentru ca să le fie recunoscut dreptul la autodeterminare, să fie recunoscut acesta ca un principiu democratic care să nu depindă de bunul plac de un stat membru și să fie un principiu european în sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule, și acum are cuvântul doamna Sotil Cabras. Oui. Pardon, Pardon. la prononciation. Pardon. Gracias. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. În sensul celor spuse dinainte, pe 9 noiembrie au ieșit 2.300.000 de persoane în stradă pentru a demonstra, pentru a participa politic privind viitorul lui. 1.180.000 de persoane au votat pentru independența Cataloniei, iar guvernul spaniol a interzis această participare a cetățenilor și tribunalele i-au l-au condamnat pe președintele Cataloniei și pe doi membri ai guvernului. Este de neînțeles că un stat din Uniunea Europeană vrea să împiedice cetățenii să voteze liber. Mi se pare că a venit momentul ca democrații europeni și Parlamentul European să apere des deschis drepturile democratice ale catalanilor. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Tamburano are acum cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că în Grecia operatorul statal al sistemului de electricitate, ADNE, e pe cale de privatizare. Acum un an, uh, un operator italian și alt uh, operator au și-au manifestat uh, interesul pentru achiziționarea acestei companii elene. Totuși, o companie din Grecia a acționat înainte și atunci este o situație paradoxală în care există o alianță în Italia două firme, dar concurența între acestea în Grecia pentru achiziționarea companiei de stat elene. Iată că statele membre își vând uh, la preț redus propriile uh, uh, bunuri naționale ca să încerce cumva să contracareze austeritatea. Vă invit să fim atenți la modul în care Comisia Europeană va încerca să uh, bage toate aceste lucruri sub preș. Mulțumesc. Și acum domnul Papadakis. Η κυβέρνηση μαζί με την Τρόικα στην Ελλάδα με κριτήριο τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Guvernul în Γκρέτσια, la fel ca și Troica, se pregătesc în Grecia să reducă pensiile și să crească vârsta de pensionare cu 5 άνι doresc să abolească utilizarea fondurilor prevăzute pentru fondurile de securitate socială uh, cu argumente de mari, de mari profituri. Prin astfel de măsuri barbarice crește um, cresc uh, tendințele autoritare, uh, sunt persecutați sindicaliștii, se combate dreptul la grevă toate astea pentru a uh, sprijini uh, grupurile de întreprinderi în detrimentul cetățenilor. De asta se termină, se tem uh, cei din, au, din autoritate și vă invit la grevă pe 27 noiembrie. Doamna Sulin, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru, la 25 aniversarea căderii zidului Berlinului, vedem că foarte multe promisiuni în statele din partea estică a cortinei de fier sunt neîndeplinite, iar în Slovenia, de fapt, sistemul totalitar nu a fost uh, complet dărâmat. În Slovenia sărbătorim a 25-a aniversare a Demosului, adică protagonistul central al consensului național în momentul în care s-a declarat independența și democratizarea. Însă există bariere în care a unei societăți democratice. Comisia Europeană a accentuat deja faptul că situația justiției din Slovenia nu este mulțumitoare, nu s-a făcut lustrație, iar uh, justiția este condusă de persoană care împiedică drepturile omului și se pare că există în continuare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 nu auzim niciun fel de šešelja na slobodu od strane međunarodnog suda u haagu ali ni lakonska izjava ministra dačića kako srbija mora se pare că există o problemă tehnică, nu s-a auzit nimic. Vă rog, dacă se poate să încercați să o luați de la început. Așadar, nu ne-a, nu ne-a impresionat uh, ce s-a întâmplat uh, cu eliberarea domnului Șeșei de către tribunalul de la Haga, dar nici uh, declarația ministrului Dacici spunând că Serbia trebuie să aibă acces la mare. Dacă relațiile între Rusia și Occident se înrăutățesc, Serbia va trebui până la urmă să aleagă de partea cui stă. Este candidat la aderare, dar Uniunea Europeană uh, Uh, nu trebuie să păstreze tăcerea dacă noi vrem, într-adevăr, să avem un parteneriat de Est și Balcanii. Mulțumesc, doamna Rozier, un minut acum. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, suntem într-o perioadă dificilă. Tensiunile între religii persistă și avem nevoie din ce în ce mai mare de laicitate. În acest context, intervenția uh, Papei Francisc uh, în Parlamentul European este regretabilă. Cum să luptăm pentru libertate, pentru drepturile fundamentale, cum să combatem discriminarea dacă organizațiile confesionale pot să se pot să intervină în alegerile democratice. Uniunea Europeană protejează libertatea de exprimare și de credință, dar de ce nu, nu adoptăm în sfârșit o uh, definiție europeană a laicității echitabilă, dar care să ne permită să trăi, trăim împreună în ciuda diferențelor noastre. Gambetta spunea, nu suntem inamicii niciunei religii. Suntem uh, pentru uh, toate tipurile de religie și filozofie. Mulțumesc, spune președinta, doamna Senalo. Děkuji, paní předsedající. Uh, Eh, dovolte mi poznámku. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vorbesc despre piața unică. Comisia Europeană a publicat o scrisoare pe 8 august, iar scrisoarea era adresată unor companii europene, că fiind vorba de relele practici, mulți clienți nu își pot închiria o mașină la cel mai mic uh, preț. Pe 20 octombrie Comisia Europeană ne-a spus ce au reușit să facă și tot se va putea permite ca aceste companii care închiriază mașini să stabilească prețuri diferite în funcție de adresa clientului, dar trebuie să justifice. Cred că este o practică discriminatorie trebuie folosite criteriile obiective care nu sunt just, și nu sunt bine justificate aici pentru că se încalcă directiva servicii și fac apel la Comisia Europeană și la doamna comisar să se ocupe de această chestiune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Maria, să are cuvântul. Mulțumesc! Uh, Germania, încă și astăzi, la atâția ani de la cel de-al doilea război mondial, uh, nu acceptă să despăgubească Grecia, ceea ce s-a și decis la conferința de la Paris. Refuză Germania să semneze un tratat de pace cu Grecia, chiar dacă ambele state sunt membre ale Uniunii Europene. Și Germania nu dorește să Eh, restituie Greciei împrumutul eh, pe care, de fapt, Grecia a fost constrânsă să îl acorde pe timp de război. Iată că uh, mulți greci pur și simplu mor de foame, ne-a fost distrusă economia, uh, multe persoane au uh, murit în lagrele de concentrare în Germania, mulți cetățeni greci și găsiți toate astea în uh, cartea colegului Manolis Glezos. Deci Germania trebuie să-și plătească datorile. Mulțumesc, domnul Iacob, ce are cuvântul. Jedna od strateških ciljeva Mulțumesc foarte mult. Unul din scopurile Uniunii Europene este o legătură între statele membre bine realizată prin infrastructură. Mă refer la drumuri și la căi ferate, care sunt extrem de importante, așa încât aș vrea să fac apel la Comisie ca împreună cu Croația și Slovenia să finalizăm drumul Coperbuie ca și Postoina Rupa, ca și drumul de la Maribor la granița cu Croația. Aceste drumuri sunt extrem de importante pentru competitivitatea portului Rieca pentru turismul din Istria și pentru comunicarea cetățenilor din Zagreb și Maribor. Și în contextul acesta vreau să cer Comisiei Europene să țină cont de posibilitatea de a finanța aceste proiecte. Și acum are cuvântul domnul Glesos. Un minut, monsieur. Muchas gracias. No, no, no, monsieur Glesos. <laughs> Domnul Glesos η δημοκρατία στην Ελλάδα παραβιάζεται Democrația este încălcată în Grecia. Cetățenii greci care trăiesc în străinătate nu pot participa la vot și nu pot vota în alegerile naționale. În urma crizei au existat fluxuri migratorii, mai ales tineri care au părăsit Grecia iar guvernul elen îi împiedică pe aceștia să-și exercite dreptul de vot. Costurile de a călători pentru a vota sunt mult prea ridicate. Asta înseamnă că până la urmă trebuie să fii bogat ca să poți vota? De ce nu își ascultă uh, Grecia comunitățile din diaspora? De ce nu au comunitățile din străinătate dreptul să voteze? Alții au voie să, aleag, să voteze în alegerile europene, dar de ce nu sunt respectate uh, rezoluțiile Parlamentului European? De ce Uniunea Europeană nu depune presiune asupra guvernului elen? Încearcă să salveze băncile, dar până la urmă cine va salva pe cine în această criză? El pasado 22 de este mes se produjo... Mulțumesc. Pe 22 uh, noiembrie, în insulele Canare, s-a produs un incident cu organizație Greenpeace care uh, protesta în mod pașnic contra începerii prospecțiunii petrolieră Repsol a fost uh, pur și simplu făcută uh, prizonieră de armata uh, spaniolă, este o încălcare a drepturilor omului. Utilizarea armatei pentru chestiuni de ordine publică a cauzat alarmă în rândurile populației. Apoi a fost rănită o activistă de către o elice a unei embarcațiuni cerem ca uh, Parlamentul să recunoască aceste fapte grave și să fie eliberată embarcațiunea Arctic și uh, cerem să se, fie, să se recunoască dreptul societății civile de a protesta contra încălcărilor comise de guvernanți. Mulțumesc. Mulțumesc. Grazie. Il sistema K&Trade è stato introdotto nel DOAR. Mulțumesc a fost introdus un sistem pentru a se scădea emisiile de gaz cu efect de seră. Ehm, s-a considerat că piața urma să incite întreprinderile la comportamente mai umane la sfârșitul uh, primei etape a ITS și-a arătat experimentul toate limitele. Tot pachetul climă și energie votat la începutul 2009 uh, a, s-a dovedit uh, foarte îndepărtat de realitate. Noi avem nevoie de instrumente serioase pentru a combate într-adevăr schimbările climatice care să nu um, îi uh, favorizeze doar pe broker, că doar ei au de profitat din acest sistem până acum. Trebuie utilizate resursele avute la dispoziție în mod eficient. Mulțumesc acum doamna Fosem. Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας κάτω... În ultimii câțiva ani în Europa, foarte mulți cetățeni trăiesc sub limita sărăciei din cauza acestor programe de adaptare fiscală puse în aplicare în statele europene. E vorba de 200 și ceva de milioane de europeni care trăiesc uh, sub limita sărăciei conform datelor Eurostat din 2013. Noi avem un procent foarte mare de sărăcie și de șomaj. E vorba de 4 milioane de persoane care trăiesc în sărăcie și sunt excluși social în Grecia și nu reușesc să se descurce. Și foarte multe IMM-uri și-au închis porțile, au dispărut locuri de muncă și au crescut sărăcia socială. E momentul să facem ceva

odată deci cu libertatea presei este amenințată și drepturile cetățenești uh, la apărare sunt încălcate. mulțumesc doamnă președinte cred că nu trebuie să subliniem aici lucrurile. Ucraina este într-o situație financiară nefericită și am văzut acest lucru și în ultimele zile. Um, iar această situație aduce cu sine oarecare responsabilitate și cu siguranță Uniunea Europeană trebuie să-și asume o parte din această responsabilitate. Ne privește pe noi toți ce se întâmplă în Ucraina. Problemele acolo sunt mari. Instituțiile europene ar putea acționa s-ar putea încerca o acțiune uh, prin intermediul domeniului energetic. Ucraina uh, ar trebui să aibă și ea securitate energetică. Mulțumesc. Doamna Valina. Doamna Valina. Mulțumesc, eh, doamna președinte. Mâine vom sărbători Ziua Internațională contra Violenței eh, Masculine și mai e mult de făcut pentru a târpi aceste eh, violențe. Mai mult de jumătate din populația europeană reprezintă femeile și Agenția pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene spune că 62 de milioane de femei în Europa au căzut victimele violenței maciste. Ne întrebăm, când Eh, se vor lua aceste politici de protecție a femeilor în serios și nu vor face parte doar din discursuri corecte din punct de vedere politic. Agenția spune că este o încălcare a drepturilor umane faptul că Uniunea Europeană nu uh, uh, își permite să acționeze. Cerem ca toate statele să ratifice Convenția de la Istanbul, să se sporească resursele pentru programele de prevenție și să nu mai tăiem bani din programele de protecție a victimelor ca în Spania, unde s-au, redus uh, fondurile cu 35%. De aceea, haideți împreună să eradicăm acest flagel. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Fernandez. Mulțumesc, doamnă președinte. Miercuri, Comisia Europeană va prezenta în Parlament un program de investiții care este o condiție pentru investitura domnului Juncker în iulie. În ultimele zile au venit multe informații privind finanțarea acestor bani Totuși, am, n-am ascultat nimic apropo de cum vor fi alese proiectele de investiții, care vor fi criteriile pentru a uh, distribui bani între proiectele care vor putea fi finanțate. Totuși, în Spania, uh, a ajuns un fel de informare prin care guvernul de Spaniei prioritizează niște proiecte fără comunitățile autonome și fără informare publică, care arată lipsa de loialitate a guvernului spaniol. Solicit Comisiei Europene și domnului Timmermans să fie garantul independenței alegerii proiectelor de investiții, iar statele membre să aibă parte de un proces de selecție transparent. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Domnul Tocheș are cuvântul acum. romániában 25 évvel ezelőtt bukott meg a ceausescu diktatúra. în urmă cu 25 de ani în România a fost dat jos Ceaușescu și cel mai frumos cadou uh, cu ocazia acestei aniversări este alegerea uh, lui Claus Iohannis ca președinte de la căderea, de la căderea lui Ceaușescu, comuniștii de multe ori au venit la uh, putere. Și prin înfrângerea lui Victor Ponta i s-a dat o lovitură puternic, s-a dat o lovitură puternică comunismului în, la alegere a apărut așa numitul efect Obama. În urmă cu 25 de ani a fost Timișoara, iar astăzi este Transilvania, cu, na- cu bogăția sa de naționalități uh, și de confesiuni. Germanii care au fost persecutați de uh, comuniști au adus la putere împreună cu românii pe Claus Iohannis. Mulțumesc, domnul Mamikins. President. Mulțumesc, doamne președinte. Letonia vineri a comemorat accidentul de acum un an din Zolitude când un supermarket s-a prăbușit, tavanul supermarketului s-a prăbușit și 54 de oameni și-au pierdut viața pe data de 21 noiembrie 2013. A fost cel mai grav accident în toată istoria Letoniei ca stat independent și uh, cea mai mare catastrofă din Europa de Est în ultimii 30 de ani. Oamenii aceștia au murit nu din cauza terorismului sau războiului, ci dezastrelor naturale, ci în timp de pace când erau la cumpărături. După un an uh, nu avem niciun uh, vinovat care să fie judecat. Nu se știe cine e vinovat. Uh, poliția și procuratura nu se știe când vor termina anchetele. Uh, familiile celor decedați au nevoie de dreptate. 54 de oameni și-au pierdut viețile, reamintesc. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Bogovici. Eh, Spuștoana predsedujoča, želim postavite prășanie ocoli smo. Doamnă președință, am eh, depus o întrebare privind funcționalitatea tranziției către ora de iarnă. Acum cât, câteva zeci de ani s-a adoptat în Europa și ideea era să facem economie de energie, dar acum, din câte știm, sunt uh, diferite obiceiuri în agricultură, în economie, în transport și nu mai depindem atât de mult de lumina zilei și de economisirea uh, luminii zilei. Uh, pentru că